Welcome back everybody. We are now... Bun venit tuturor! O să trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, care nu mai are nevoie de o prezentare, și anume un schimb de opinii cu domnul comisar Barnier Ultimul schimb de opinie a avut loc pe 24 mai, următorul va avea loc în luna martie a anului viitor, la o dată încă neprecizată. Domnule comisar, vă dorim bun venit și aveți cuvântul. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, nici noi, nici dumneavoastră, așa că trebuie să fim foarte expeditivi nu pot să iau, să notez pe cei care se înscriu la cuvânt și să și vorbesc. Nu puteți face multitasking? Se întreabă din sală. Michel, ai cuvântul. Mulțumesc, așa, mulțumesc domnule președinte și bună ziua tuturor. Sunt ca de obicei onorat să mă aflu aici. De fiecare dată Uh, dumneavoastră monitorizați foarte precis agenda reformelor noastre monetare și financiare și în momentul actual tensiunile sunt foarte puternice. Incertitudinile economice le primează și ele. Ne amintim, ne amintim de o serie de episoade care au avut loc în 2008. Spun acest lucru acum ne confruntăm cu mai multe crize și nici consecințele crizei din 2008 nu au dispărut. Încă mai învățăm din această criză și încă trebuie să remediem consecințele economice, sociale și politice Atât în Europa cât și în Statele Unite aceste consecințe sunt puternice, însă trebuie să facem față unor provocări grave în același timp. În, însă, în același timp trebuie să ne păstrăm sângele rece și hotărârea. Trebuie să punem, în, să punem în aplicare ceea ce am hotărât la nivelul G20, conform foi de parcurs, la nivelul Consiliului European, decizia care a fost luată uh, în 26 octombrie. Trebuie a, cu atât mai mult să punem în aplicare ceea ce am decis acum că, când uh, volatilitatea excesivă și uh, aspectul irațional al măsurării uh, riscurilor suverane în zona euro politica trebuie să își regăsească locul care trebuie să fie locul de prim loc, o politică ce trebuie să se bazeze pe trei axe. Un răspuns global la criza actuală, punerea în aplicare hotărâtă a agendei noastre de acțiune și, de asemenea, măsurile destinate să protejeze consumatorii. În primul rând, răspunsul global la criză. La inițiativa președintelui Barroso, Comisia a propus șase uh, direcții globale care au fost la baza summitului european din 26 octombrie. De aceea a fost dificil și conducătorii europeni au decis să răspundă la toate aceste provocări în același timp. Nu se întâmplă întotdeauna acest lucru. Viitorul Greciei, uh, sustenabilitatea datoriei Greciei, uh, situația băncilor care trebuie să fie consolidate, trebuie respectate regulile comune, guvernanța zonei euro și pentru mine o uh, piesă esențială să susținem și creșterea, în primul rând, în interiorul pieței europene. Acest demers nu poate fi întreprins în grabă. Nu se poate face peste noapte. Trebuie să contăm pe conducătorii europeni, mulți dintre ei sunt noi. Mario Monti este prim-ministru al Italiei și a fost la Bruxelles azi. În acest pachet global, așadar, există un sector important care este cel al consolidării băncilor. Am propus să, să consolidăm băncile prin demersuri sistemice, prin introducerea unui sistem de securitate temporar de 9% de produse de înaltă calitate care să nu fie expuse la datoria suverană. În cadrul ECOFIN am progresat uh, pe acest punct și în legătură cu detaliile punerii în aplicare ale acestui punct. punct știu că și vă interesează acest uh, uh, lucru ca băncile să fie recapitalizate fără consecințe nefaste asupra economiei reale, ca băncile să fie la înălțimea rolului lor, să acorde împrumuturi cetățenilor, și, de asemenea, trebuie să uh, continuăm uh, procesul de uh, dezindatorare bancară. Băncile vor trebui să nu mai distribuie dividende și prime atâta timp cât obiectivele de, de recapitalizare nu vor fi atinse. Uh, Uh, am primit primele date care urmează să fie confirmate. Dacă statele nu sunt în stare să pună în aplicare acest plan împreună cu autoritățile naționale, Comisia este pregătită să acționeze inclusiv prin propuneri legislative pentru a asigur, se asigura că autoritățile de supraveghere naționale dețin puterea necesară pentru a obține acest nivel de capitalizare în condițiile evocate. Trebuie să ținem cont și de dificultățile actuale de finanțare a băncilor pe termen scurt și mediu, aducând răspunsuri colective conforme cu măsurile excepționale introduse de către Banca Centrală Europeană în legătură cu finanțarea pe scurt term, termen. Aceasta în legătură cu urgențele. Acest plan adoptat în 27 octombrie de șefii de state și de guverne la Consiliul European. Dacă vrem să ne regăsim stabilitatea și să ieșim în mod durabil din criză, nu trebuie niciodată să neglijăm lecțiile învățate în 2008, bazele mai sănătoase și mai solide pe care trebuie să construim uh, întreaga industrie financiară prin programul de reglementare mi se pare o condiție sine qua non pentru a uh, reuși să ieșim din dificultățile în care se găsește Europa acum uh, și industria financiară este extrem de important pentru noi să fie mai competitivă. Acum, mai mult decât oricând, avem uh, ambiția și intenția de a ne pune în aplicare angajamentele de la G20 împreună cu dumneavoastră. Ambiția noastră este ca în câteva săptămâni la sfârșitul acestui an, Comisia să încheie munca de, pe propunerile pe care le vom face, totalitatea textelor pe care le așteaptă Europa. Am distribuit, ca și șefii de state și de guverne, tabelul acestei punere în aplicare. Înaintăm rapid și bine, fără a face improvizații foarte telegrafic vă voi menționa textele adoptate înainte de a uh, vorbi despre textele ulterioare. Un text funda- fundamental care, uh, pentru care vă mulțumesc uh, cu privire la supraveghere este o piatră de temelie și după fiecare săptămână văd munca care se face la EBA, la ESMA și constat cu dumneavoastră că am făcut foarte bine, că am cerut autorități europene care să aibă o forță de acțiune și ca acestea să lucreze în aceste condiții de piață foarte complexe. De asemenea, tocmai ați uh, adoptat un regulament în legătură cu vânzarea în lipsă și swapurile pe risc de credit. Îi mulțumesc, credit. Îi mulțumesc lui Pascal Canfa, care a uh, făcut un text foarte bun și a îmbunătățit textul comisiei. Comisia nu deține monopolul asupra ideilor bune. Parlamentul a consolidat propunerea comisiei și îi mulțumesc. În al treilea rând, Sper că vom putea ajunge la o încheiere rapidă a negocierilor în legătură cu EMIR și produsele derivate. Comisia uh, a propus acest, uh, această inițiativă în 14 septembrie 2010 împreună cu uh, textul legat de vânzarea în absență. Aș dori uh, să ajungem rapid la un acord cu Consiliul, care ar fi un semn foarte pozitiv uh, care trebuie transmis uh, Statelor Unite, care au avansat mult mai mult în reglementarea sectorului. În al patrulea rând, Peter Simon știe foarte bine, vorbim despre garantarea depozitelor bancare. Trebuie să acordăm o protecție reală cetățenilor știu însă că este foarte dificil acest lucru. Uh, Ole Schmidt uh, vrea să asigure și protecția investitorilor și știe că poate conta pe susținerea noastră. Pe lângă aceste texte, um, în legătură cu care sper că vom încheia rapid negocierile, există încă câteva reforme asupra cărora vom lucra în următoarele luni. În primul rând, revizuirea normelor Basel 3, uh, care au fost propuse uh, la 20 iulie, propunere făcută în 20 iulie. Suntem printre primii semnatari de la G20 care s-au angajat pe acest drum, pe punerea în aplicare. Uh, cerințele de capital 4 au acest raport a va fi redactat de domnul Caras uh, și se va aplica um, câtorva mii de instituții bancare. Însă, în Statele Unite, același lucru se aplică la doar pentru 20 de bănci. Sper că veți uh, fi în continuare ambițioși Uh, și veți ține cont de caracterul specific al uh, sistemului bancar, uh, care este grupat uneori și cu instituții de asigurări. Reiterez că propunerea trebuie să fie fidelă spiritului și literei organizațiilor de la Basel pentru a permite o supraveghere corespunzătoare la nivel european, dar și la nivel național în cadrul unui acord european. La al treilea punct avem o propunere foarte importantă pentru următoarele săptămâni, revizuirea MIFID, care revizuiește uh, cadrul piețelor financiare pentru a acoperi apariția platformelor de uh, tranzacții Eh, speciale și, de, și extrem de rapide. În al patrulea rând, un cadru revizuit împotriva abuzurilor pe piață. Eh, raportul doamnei Arlene McCarthy este un subiect esențial pentru a readuce un sentiment de responsabilitate în piețele financiare. În al cincelea rând, responsabilitatea în societăților comerciale se pune aici accentul în special pe IMM-uri. Și săptămâna trecută colegiul a adoptat o nouă propunere referitoare la agențiile de rating. Uh, domnul Gozes cunoaște foarte bine această, inter... această inițiativă, de asemenea și domnul Klintz, care au redactat rapoarte pe această temă, pe acest subiect, după cum am spus și la celelalte, nu uh, am nicio ideologie. Nu este vorba că, să, că atacăm agențiile de rating sau le împiedicăm activitatea. Avem nevoie de aceste agenții pentru a măsura riscurile produselor, uh, societăților comerciale, ale statelor, însă trebuie să știm în mod transparent și credibil cum funcționează acestea, uh, lucruri care nu s au întâmplat în anii trecuți. În același timp, trebuie să vegem ca aceste ratinguri de care avem nevoie în economie uh, să nu uh, accentueze o instabilitate, să ducă la o instabilitate suplimentară. De aceea, trebuie să fim mai exigenți în evaluarea riscurilor suverane. Vorbim aici despre metodologie, despre transparența, despre transparență, despre rolul autorității europene ESMA și uh, dreptul care trebuie să fie acordat statelor de a răspunde prealabil. De asemenea, uh, vrem să introducem anumite măsuri, cum ar, cum ar fi interdicția de a decine mai mult de 10% dintr-o agenție pentru a împiedica conflictele de interes. De asemenea, trebuie să examinăm responsabilitatea civilă și financiară a agențiilor. Au existat și alte idei pentru a duce mai departe inițiativa, însă și cunosc bine jocul, este normal atunci când ești comisar să funcționezi într-un colegiu și este foarte important, chiar atunci când avem puncte de vedere divergente, să-i respectăm pe ceilalți. Și a trebuit să țin cont și de poziția colegilor mei. De aceea, anumite propuneri durează mai mult timp. Însă, toate măsurile pe care le-am menționat uh, duc la faptul că agențiile de rating vor fi plasate sub supravegherea ESMA și acest lucru va schimba o serie de lucruri, va introduce mai multă transparență și mai multă rigoare. Și, ca și colegii mei, sunt extrem de ambițios în acest sens. De asemenea, vreau să evoc un subiect important, una dintre ambițiile mele principale de un an și jumătate ține de rezolvarea crizelor bancare, de a salva uh, anumite bănci în dificultate fără a face apel la banii contribuabililor. Știu care este părerea dumneavoastră în acest sens, uh, părerea doamnei Ferrera, a domnului Garcia Margaio, Împreună cu colaboratorii mei, finalizăm acum o propunere care va fi aplicată tuturor băncilor și care va fi calibrată pentru a ține cont de caracterul sistemic sau non-sistemic al anumitor întreprinderi. Vă vom trimite dumneavoastră și Consiliului de Miniștri textul cât de curând și trebuie să profităm de acest moment propice pentru a introduce reformele fundamentale. Am vorbit despre un echilibru între uh, ambițiile noastre și un realism care să ne permită să le chiar punem în aplicare. Închei. Uh, întotdeauna am, am fost de părere că a preveni este mult mai ieftin decât a trata însă vreau de asemenea să profităm de momentul actual pentru a introduce textul în procesul legislativ. Așadar, vrem să urgentăm munca asupra lui. În legătură cu subiectele discutate în Comisia Juri, în următoarele zile, Comisia va face o propunere în alt domeniu cheie, care a fost de asemenea identificat de G20 ca uh, unul care poate fi supus reformelor, uh, sectorul auditului, care poate să, care trebuie să fie mai divers și mai, mai transparent pentru a consolida proiectele. Însă, această inițiativă va depinde și de rezultatul votului asupra raportului domnului Hidalgo în 13 septembrie. Uh, ați văzut care este agenda noastră, aveți un tabel cu trei culori. Este vorba de un program extrem de stufos, care implică foarte mult uh, muncă, competențe și din partea noastră și și din partea dumneavoastră. Câteodată se spune că Comisia reacționează exagerat în fața crizei în 2010, atunci când s-a văzut o anumită redresare. Uh, vorbim aici despre criza subprime din 2008. Unii uh, cereau, uh, ne cereau să ridicăm piciorul de pe accelerație și să revenim la situația normală. Însă am spus atunci că nu ar fi posibil și uh, o spun și acum criza persistă și chiar se agravează, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă cu datoriile suverane, dacă încetinim, uh, nu este răspunsul cel bun. Noi trebuie să ne respectăm angajamentele asumate la G20, trebuie să aducem stabilitatea financiară în Europa nu cu o singură măsură, ci cu o serie de măsuri care ține, care cântărește la fel de mult ca și legislația care se adoptă în Statele Unite. Trebuie să construim o bază solidă și sănătoasă pentru industria financiară și să uh, avem industria financiară și piața de care avem nevoie în serviciul economiei reale. În ceea ce privește negocierile asupra text, textelor în curs, vă voi vorbi și despre programul 2012. Vom pune accentul pe cetățeanul, pe cetățean, pe uh, utilizatorul serviciilor financiare. Este vorba de o muncă uh, susținută uh, care să ne care ne va apropia de cetățean cu inițiativa GRIPS, vom ap- apăra drepturile consumatorului european în relația de zi cu zi cu băncile și uh, drepturile celorlalți actori financiari. Este vorba de 11.000 de miliarde de euro. Aici vorbim și de fonduri de investiții, de produse bancare structurate și anumite contracte de asigurări. Fiecare investitor european trebuie să fie suficient informat de către profesioniști în mod corect și trebuie să se țină cont de interesul cetățeanului înainte de a se face orice propunere. Doar așa vor, își vor recăpăta cetățenii încrederea în piețele financiare. Am uh, avut consultări și vom avea și vom prezenta un proiect la începutul anului 2012. Am uh, început revizuirea piețelor financiare, MIFID și, de asemenea, o directivă în legătură cu medierea între asigurători. În 2012 voi propune și un text transversal care va introduce un document standardizat pentru a proteja investitorii. În 30 noiembrie vom face o propunere în legătură cu capitalul de investiție. Este vorba aici de subiecte cheie care vor uh, ajuta la finanțarea IMM-urilor. Un alt sector important, shadow banking, uh, la Cannes a fost adoptat un raport G20 și noi facem acum o muncă pregătitoare de a uh, vedea care este situația în Europa în acest moment. Lucrez de asemenea cu o idee de propunere legislativă în acest moment pentru a susține transparența pe piață și în sectorul bancar. Îngrijorarea mea principală în momentul actual se leagă de decalajul dintre timpul în care funcționează piața foarte rapid și uh, democrație. Vedem că creșterea europeană riscă să fie slăbită pe termen lung, pe, pe de o parte datorită exceselor din trecut și trebuie să uh, ne reîntoarcem la această încredere. Și cetățenii pe care îi reprezentați ne cer în fiecare zi ne întreabă dacă deciziile luate sunt urmate de fapte, dacă facem ceea ce spunem, dacă am schimbat regulile și comportamentele. Și noi trebuie să le explicăm că acest lucru ia timp. Trebuie să explicăm că un text prezentat în comisie, de exemplu prezentat în septembrie 2010, uh, este adoptat doar 14 luni mai târziu și intră în vigoare chiar mai târziu. Și, de asemenea, se pare că acolo unde sunt introduse reformele, efectele se văd și supravegherea europeană funcționează. Fără susținerea dumneavoastră nu am fi reușit să um, ne respectăm angajamentele, să respectăm acest program de lucru o condiție sine qua non pentru stabilitatea financiară care trebuie să creeze o bază solidă și sănătoasă pentru dezvoltarea economiei reale, pentru ocupare și pentru competitivitate în Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. E greu când ai 29 de puncte pe ordinea de zi pentru serviciile financiare. S-au ridicat mâinile non-stop peste tot în sală, așa că am să citez numele de pe listă. Dacă cumva v-am scăpat din vedere să-mi spuneți, începem cu Jean-Paul, care presupun că vrea să spună ceva. Tu socialiști, Arlina, apoi Sylvie, Vicky, Vrei să iei cuvântul, deoarece Kay nu e aici, Sven nu e aici, Filip vorbește în locul lui. Domnul Șuntis. Pascal mai întâi. Apoi domnul Șuntis. Apoi Filip. Apoi Liam. Apoi Dioco. Leonardo și Elisa. Am, am scăpat pe cineva? Avem lista completă atunci. Jean-Paul, ai cuvântul. Serge. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Nu vă voi pune întrebări. Dacă vă pun o întrebare, se va crede că ne-am înțeles înainte și răspunsul ar fi redundant. Mai degrabă, domnule comisar, aș dori să vă fac câteva observații în legătură cu uh, remarcile dumneavoastră introductive. Ați uh, spus că timpul în care funcționează piața și timpul în care funcționează democrația nu, sunt, uh, nu se suprapun. Astăzi nu vom ajunge la niciun rezultat dacă, dacă nu există voința politică și dacă nu ne asumăm supravegherea piețelor. Am spus-o în plenară în fața domnului Barroso și domnului Van Rompuy, piețele nu vor fi niciodată satisfăcute, pentru că prin natura lor piețele uh, detestă riscul și neprevăzutul. Și de fiecare dată când un operator de pe piață simte un risc sau un neprevăzut, transmite mai departe acest risc și, incertitudine, și incer- această incertitudine. Pentru a ieși din situație trebuie să uh, spargem acest cerc vicios. De aceea Mă bucur că Comisia anunță idei noi, eh, euroobligațiuni, care sunt eh, o idee bună, dar pentru mai târziu. Însă mă întreb de ce Comisia nu urmează până la capăt ideile care îi sunt propuse. În ceea ce privește agențiile de rating, personal și cu susținerea PPE și împreună cu mulți colegi vom depune amendamente care vor merge în sensul propunerii pe care Comisia încă mai vrea să se gândească. Este bine să ne gândim în continuare la propuneri, însă trebuie să încercăm să impunem un, un adevărat regim pentru statele din zona euro care trec prin dificultăți financiare pentru a, a funcționa ca un. Însă noi nu suntem un stat federal cu o clauză de protecție. Ar fi vorba fel de capitolul 11 al zona euro, însă nu cred că vom ajunge până acolo. Putem să suspendăm aceste ratinguri, însă nu vom rezolva situația de pe piață. Din, atunci când vorbim despre eficacitate, știți de ce a fost nevoie pentru ca autoritatea piețelor financiare, ESMA și autoritățile de reglementare naționale să Uh, fie responsabile de agențiile de rating. Și mă mir că președintele ESMA, care m-a vizitat în 18 octombrie, nu a putut să îmi spună când uh, se se va cădea de acord în legătură cu un acord între cele, cele, cele trei autorități de supraveghere. Această dată urma să fie 31 octombrie. Aceste agenții au fost înființate. Președintele ESMA a spus că va diminua personalul uh, dedicat sub supravegherii agențiilor și însă eu mi-am permis să-i scriu spunându-i că nu este momentul să uh, reducă personalul în acest sens, în acest moment. Trebuie să avem un regulă, o reglementare inteligentă a piețelor financiare. Nu vrem să omorâm industria financiară. Economia are nevoie de ea. Este vorba de stăpânirea mai bună a riscului pentru ca politicile să uh, poate să con- conducă aceste uh, inițiative financiare în interesul economiei. Domnul comisar, vom aduna întrebările. Alin. Thank you, Commissioner. Mulțumesc și mulțumesc, domnule comisar. Cred că trebuie să cer scuze pentru atacurile care vin împotriva noastră din partea presei britanice uneori. Uh, și vreau să vă asigur că citind, citând unul din trituri Barnier împotriva britanicilor, categoric nu mă văd ca un adversar sau un oponent al noastră, ci ca un partener în încercarea de a crea o piață financiară mai transparentă în Europa. Asta suntem chemați să facem aici membrii acestui comitet. Salutăm ce ați făcut în legătură cu punerea aplicare a cer de trei și disponibilitatea de a participa atât de ale Parlamentului. E foarte bine, știm că sunteți ocupați, dar totuși ați venit să ne ajutați să înțelegem această punere în aplicare. Însă vreau să vă întreb ce doriți să faceți în relația cu acele state membre care nu pun în aplicare uh, cere de treiul aceste cerințe trebuie să fie respectate, mai ales când e vorba de bonusurile în cash. Toate aceste chestiuni, toate aceste clauze sunt prezentate clar în uh, această directivă. Însă vreau să vă atrag atenția asupra lansării astăzi a raportului privind comisia de plăți din Regatul Unit. i-a făcut o serie de recomandări prin transparența și guvernanța la nivel corporatist. Și dați-mi voie să spun colegilor din comisie că nu știam că președintele băncii Barclays a avut o creștere de 5.000% și alte creșteri spectaculoase în nivelul de remunerare a celor din industrie ei primesc undeva de 70 de ori mai mult decât un angajat obișnuit. Trebuie să ne gândim puțin când ne uităm la aceste salarii, să ne gândim puțin la faptul că mulți oameni în Europa suferă din cauza programelor de austeritate și pierd slujbele și nu acesta este mesajul pe care vrem să-l trimitem uh, nu vrem să părem că încurajăm pe cei care par să nu își schimbe mentalitatea și tocmai de aceea vreau să vă încurajez în demersul noastră de a îmbunătăți situația în Uniunea Europeană. Sofie? De revenir... Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ați revenit. Aș adăuga un lucru la ceea ce a spus Jean-Paul. În, ceea ce prive, în ceea ce privește euroobligațiunile, doar Parlamentul European a determinat Comisia să acționeze. Știm că căutați uh, căi de ieșire fără a vă grăbi. Eu am o întrebare mai fundamentală. Vă mulțumesc că ne-ați dat acest tabel care ne permite să sintetizăm munca dumneavoastră. Eu mă întreb cum vă putem, putem ajuta, cum putem ajuta Comisia, nu în funcția noastră legislativă, ci în funcția noastră de control și evaluare permanentă este ce am învățat din supraveghere, felul în care evoluează lucrurile și, de asemenea, din punct de vedere al guvernanței economice. Mesajul pe care vrem să-l transmitem Consiliului sau președintelui Comisiei este că suntem prea atașați pe texte sau pe reguli atunci când ne-am luptat ca să introducem pactul de stabilitate în tratat, Uh, este foarte bine, însă pentru cetățeni nu cumva este mai important să veghem ca punerea în aplicare să fie una eficientă și să se întâmple în realitate, ca deciziile pe care le luăm să se aplice. Vorbim despre o nouă tabelă de marcaj, acel scoreboard care să uh, introducă o disciplină mai mare despre controlul băncilor, recapitalizări, cum Uh, poate Parlamentul să intre într-un joc interinstituțional mai constructiv pentru a nu produce doar norme, ci pentru ca acestea să se aplice, pentru ca cetățenii să vadă că există o adevărată dezbatere publică. Nu trebuie doar să adunăm reguli peste reguli. Uh, avem o, un program în, foarte încărcat pentru că am și întârziat cum putem să avem un demers mai pe termen lung, mai constant, mai deschis către societate pentru a verifica punerea în aplicare a directivelor. Vă mulțumesc. The commissioner will take those three questions Domnul comisar va răspunde la aceste trei întrebări. răspunsului lui Jean-Paul Gozes și fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă nu ne este în obișnuință, nu le este în obișnuință, piețele financiare trebuie să accepte, de bine sau de rău, o reglementare publică. Fiecare are propriul rol în această propunere de legislație, asupra căreia voi reveni Uh, este vorba de uh, reglementări care au dăunat atunci când nu au fost modificate. În ceea ce privește actorii financiari, aceștia au dreptate să ceară un cadru stabil. Avem perioade extrem de dificile în acest moment, când suntem presați de timp, unde trebuie să facem totul cam în același timp, pentru a crea un cadru stabil. Am înțeles foarte bine ceea ce a spus Jean-Paul Gozes în legătură cu agențiile de rating. Eu nu am nicio problemă, după cum am spus și presei, și nu presei britanice. Presa este una liberă, liberă și aceste comentarii sunt libere. Ideea suplimentară pe care am propus-o, legat, propus legată de agențiile de rating ține de o suspendare temporară încadrată de ESMA, nu de către noi, o autoritate independentă de supraveghere, în cazul anumitor state care se vor afla în cadrul unor programe de susținere europeană și internațională pentru a nu uh, intensifica uh, Uh, presiunile asupra acestor state. Am discutat foarte mult cu colegii, colegii mei. Poate că această inițiativă prezintă mai multe probleme decât uh, părți pozitive. Însă nu ar fi nici prima dată, și mă refer aici la vânzarea pe descoperit, că Parlamentul consolidează propunerile Comisiei. Astăzi ESMA supraveghează 30 de agenții înregistrate și care trebuie să respecte fiecare dintre ele cadrul reglementar pe care îl vom introduce. Însă, uh, aveți un alt raport dumneavoastră cu autoritățile de supraveghere decât noi. Președinții autorităților de supraveghere uh, au foarte mult de lucru cu mijloace extrem de limitate. În Statele Unite, aceste uh, autorități de supraveghere nu au la dispoziție nici ele aceste mijloace. Dacă avem uh, agenții independente de supraveghere, dar care nu au mijloacele de a-și desfășura munca, atunci înseamnă că, într-un fel, sunt sabotate. Eu am încredere în EBA, în ESMA și mai recent în EMPA și uh, reconfirm această încredere. Trebuie să folosim puterea noastră de inițiativă pentru a răspunde și la propunerile pe care le faceți. De exemplu, într-un domeniu în care, la care nu ne gândisem înainte de incidentul grav care a implicat un stat membru. Era vorba de agenția Standard and Poor's. Această agenție avea abonați care primeau informațiile înainte de restul pieței. Este oare normal acest lucru să existe actori privilegiați atunci când uh, ratingurile respective influențează volatilitatea și stabilitatea financiară. Iată o întrebare pe care o vom discuta în decursul procesului legislativ. Îi mulțumesc lui Jean Pres pentru încurajări. Doamna McCarthy a înțeles anumite critici care mi se adresează Eu am o problemă de la bun început cu o serie de britanici și nu este vorba doar de presă. Britanicii spun că un francez a fost numit comisar pentru piața internă și deja aceasta este o problemă. Ceea ce trebuia să vă impresioneze atunci, nu, nu Franța, ci un cetățean francez. Un cetățean francez a fost eh, numit comisar pentru piața internă și pentru servicii Uh, însă, un francez nu a deținut niciodată acest post uh, timp de 60 de ani. Uh, trebuie să conviețuim 5 ani și uh, City din Londra reprezintă o șansă pentru Europa. Este foarte importantă. Este locul principal din Europa unde se fac tranzacțiile financiare, acolo industria financiară este ancorată în Europa și aceste măsuri vor fi luate împreună cu britanicii și cu respons- ceilalți responsabili. Vrem să consolidăm bazele pe care se uh, dezvoltă aceste activități financiare. City-ul a fost uh, zguduit de criza financiară din 2008 și este în interesul acestor instituții să își consolideze poziția. În toate, aproape toate textele pe care le-am pus în aplicare, acest, în, pe acest tabel, tot ce apare în violet, a fost uh, hotărât și cu acordul Guvernului Britanic prin Ministerul de uh, Finanțe. În ce privește cer de 4, uh, noi suntem intransigenți aici în legătură cu buna transpunere. Și peste câteva zile Comisia va declanșa proceduri de încălcare împotriva o serie de state care încă nu au transmis instrumentele de transpunere a, ale CER 4 vom începe aceste proceduri de încălcare. În ceea ce privește remunerările, evo, punct evocat de ale McCarthy, eu veghez ca cer de 3 să fie respectat. Continuăm să examinăm felul în care sunt aplicate primele și remunerările. Deja am făcut un apel la moderare la moderație. Nu cred că acest apel la o moderație voluntară va fi suficient. Pentru că distribuirea primelor și remunerațiilor inexplicabile a continuat și este un lucru inacceptabil pentru cetățeni în moment de criză în special. Lucrăm pe acest lucru uh, în mod serios Chiar și Consiliul European, în 27 octombrie, a cerut să nu se uh, distribuie prime în, în nicio bancă sistemică care trebuie să uh, atingă nivelul de uh, capitalizare de 9%, atâta timp cât acest nivel nu a fost atins. Doamna Gular a vorbit despre o serie de texte care țin mai mult sau mai puțin de guvernanța mondială, de G20, uneori uh, propunem ca aceste texte să fie uh, examinate mai mult timp. Trebuie să ținem cont și de agenda care pieței interne din ianuarie până la sfârșitul lunii decembrie. Lucrăm la un text foarte important în legătură cu comerțul electronic. Trebuie să evităm un blocaj și ca aceste texte să sufere pentru că avem prea multe lucruri în același timp. După cum ați văzut, programul de lucru este foarte dens și încărcat. Punerea în aplicare a evaluărilor. Eu sunt uh, foarte convins că Parlamentul trebuie să își uh, joace rolul. Silvi a ev- evocat textele de reglementare foarte importante împreună cu alte măsuri. Am propus în pachetul de măsuri financiare uh, supravegherea bugetară. În săptămânile următoare, Comisia va uh, continua pentru a activitatea sa pentru a asigura bună gestiune și supraveghere. Avem însă nevoie de un proces democratic. Nu se poate face uh, nimic prin competența comunitară a Comisiei Europe- Europene. Știm ce se spune despre Comisia Europeană, cu toate că suntem oameni politici, că suntem tehnocrați și uh, legitimitatea noastră depinde de încrederea dumneavoastră. Însă, trebuie să avem o verificare democratică. Dacă consolidăm structurile de, de control bugetar pentru ca statele să uh, uh, respecte regulamentul euro, va trebui să existe peste tot controlul democratic al parlamentelor naționale și al Parlamentului European. În ceea ce mă privește, bunerea, bun, punerea, buna punere în aplicare Uh, aceste lucruri. Uh, aici mă bazez și pe Parlamentul European, pentru că este vorba și de o muncă uneori de a explica cetățenilor ceea ce se întâmplă. Ne va trebui încă cel puțin un an pentru a pune în aplicare textele propuse acum. Cea de-a doua parte a mandatului meu va fi dedicată uh, exclusiv uh, punerii în aplicare a acestor texte și transpunerii uh, inițiativelor actuale. At- și voi face și atunci apel la disponibilitatea dumneavoastră pentru a evalua punerea în aplicare. Vor exista și instrumente noi, expertize independente, și fiecare dintre dumneavoastră trebuie să vegheze la buna aplicare a textelor legislative. Thank you very much. It does seem to me that implement... Mulțumim foarte mult. Din câte înțeleg, această punere în aplicare și impunerea respectării legii uh, sunt uh, la fel de sexy ca și elaborarea de noi legi. Așa că a, va, o să, să vedem cum putem sublinia aceste aspecte. Mă bucur, într-adevăr, că membrii noștri au început să dea curs uh, acestor inițiative. Următorii vorbitori, uh, un grup care începe cu Pascal. Nu? Se pare că am scăpat pe cineva? O să luăm doar patru vorbitori și o includem și pe Vicky. Deci, Vicky, ești prima. Mulțumesc, uh, Sharon. Vorbim foarte mult de creștere și, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că nu vorbim în vânt. Încrederea în piețe și încrederea consumatorilor este foarte, foarte redusă. Câteva întrebări. Ceea ce privește directiva pe care am discutat-o, am inclus acolo o serie de clauze care să permită IMM-urilor accesul mai simplu la capital. Nu știu dacă s-a dat curs sugestiilor noastre. Spuneți-le dacă ne sprijiniți în demersul nostru privind IMM-urile. În ceea ce privește ipotecile, dacă se dă curs unul dintre propunerile făcute, riscăm că fiecare ipotecă din Europa trebuie să prezinte toate garanțiile fiecare persoane din toate țările și un astfel de demers nu poate fi altfel decât foarte, foarte costisitor. Și sper că o să lucrați alături de noi în încercarea de a ne asigura că, într-adevăr, trebuie să avem o acordare rezonabilă de credite, dar în același timp trebuie să controlăm costurile. În ceea ce privește CFS-ul Mm, mm, cred că o să ajungem la situația în care doar CFS poate accesa piețele de capital. Trebuie să ne asigurăm că și instituțiile financiare mai mici sunt protejate și trebuie să știți acest lucru, domnule comisar, pentru că riscul este major. În ceea ce privește directiva prin cerințele de capital, da, avem nevoie de un set comun de reguli. Definiția capitalului, definiția uh, activelor la risc trebuie să fie aceeași pentru a avea transparență, însă nu sunt de acord că fiecare țară trebuie să aibă același nivel în materie de acest raport. Alături de mine în acest sens sunt și Mario Draghi și domnul Trichet când era încă în funcție multe alte state membre și inclusiv domnul de Austria în raportul original. Deci, domnule comisar, încă o dată, haideți să vedem unde trebuie aplicat setul comun de reguli în această directivă și unde nu trebuie. E o chestiune vitală pentru țări din zona euro, mai ales pentru acele țări care nu-și pot controla propria rată a dobânzilor, trebuie să poată utiliza macroinstrumente pentru a se proteja. Pascal? Mulțumesc, domnule președinte. Aveam trei comentarii și trei întrebări rapide. În primul rând, în ceea ce privește stimulentele, știm că este o chestiune importantă. Băncile se confruntă cu cerințe de capital și acum uh, li se cere și mai mult capital pentru a-și reduce expunerea la risc. Este pericolul ca acestea să fie expuse la risc în economia reală, pentru că scad creditele acordate, ceea ce duce la recesiune. Decizia Consiliului de pe 26 octombrie a fost aceea că se va exercita supervizare la nivel central european. Băncile și-au consolidat baza de capital pentru a se proteja. Însă, se iau decizii foarte proaste în prezent și nu știu dacă într-adevăr am făcut ceea ce trebuie în materie de punere în aplicare. Mi-ați putea spune ce proces funcționează în prezent și dorește Comisia să se implice din acest punct de vedere pentru a se asigura într-adevăr că acest demers de protecție se aplică într-adevăr activelor pentru a ne asigura că nu se deturnează fonduri din economia reală. Uh, Următoarea se referă la acele credit default swaps Vă mulțumesc pentru comentariile făcute cu privire la vânzările fără acoperire și la aceste CDS-uri și pentru contribuția dumneavoastră. Însă, textul se aplică doar acelor lucruri eh, legate de cumpărarea de astfel de credite și nu și de vânzarea lor de CDS-uri regulile despre vizare au fost eludate parțial pentru că bancherii își acopereau riscul cu astfel de CDS-uri care nu erau emise de organisme care operează la același nivel de supervizare bancară. Asta înseamnă că garanțiile din sistem sunt slăbite. E o problemă reală. Am încercat să răspundem la această problemă. și dacă tot aveți 19-20 de documente, am putea să mai avem încă unul, să eventual să includem această parte într-un alt document pentru a asigura și cerințele referitoare la cei care emit astfel de CDS-uri, pentru că altfel regulile vor fi eludate. Și atunci nu vom rezolva problema. Mulțumim, Nicolas. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc foarte mult, domnule comisar Barnier, că ați venit în fața comisiei noastre. Vă respect foarte, foarte mult și respect angajamentul de care ați dat dovadă până acum. Am văzut acest lucru și din răspunsul pe care l-ați dat astăzi la întrebările noastre. Un singur comentariu aș avea de făcut în legătură cu ce ne-a spus în această după masă și aș avea o întrebare la care v-aș ruga să răspundeți. Primul comentariul. Prezentarea noastră și răspunsurile până acum au fost deosebit interesante, mai ales că suntem în plină criză, criză cu care ne confruntăm în fiecare zi. Ne-ați spus și dumneavoastră și alți uh, comisari care este justificarea. Există o, o discrepanță între piețe și democrație și parlament pe de altă parte. Cred că e o explicație facilă. Asta nu explică anumite lucruri. De exemplu, nu ne spune de ce comisia acționează totdeauna prea târziu și totdeauna pare să acționeze în direcția greșită. Comentariul meu și un comentariu general referitor la activitatea comisiei, nu se referă neapărat la dumneavoastră, la persoana noastră. Probabil nu puteți sau nu doriți, sau probabil ambele. Și am să vă spun de ce văd eu situația în acest fel. Se pare că răspundeți la criză din perspectiva proprie și această perspectivă uh, vă dictează anumite răspunsuri. Cum răspunde Comisia la problema agențiilor de rating? Gândiți-vă la anul 2009, în zona euro. Acestea investigau situația Greciei, investigau situația acestei țări și aveau o anumită răspundere, nu? toate au sprijinit uh, Lehman Brothers, i-au dat un rating extraordinar, până în ajunul prăbușirii băncii. Asta reduce credibilitatea lor oarecum, cel puțin în ochii multora. Acesta este principalul motiv din spatele revoltei, practic, împotriva acestor agenții de credit, pentru că greșesc atât de mult cum au făcut-o cu Lehman Brothers și cu Grecia. De asemenea, au, fost, au avut loc o serie de scandaluri. Și când e un scandal, cineva trebuie să fie pedepsit. Altfel, credibilitatea este pusă sub semnul întrebări. Și cred că din acest punct de vedere, departamentul dumneavoastră trebuie să dea un răspuns. N-am să vorbesc despre UTE de organizația greacă a telecomunicațiilor. A fost o poveste întreagă și pot să fac acest lucru în scris eventual să, și să primesc un răspuns. Însă e vorba de achiziții publice în același timp. S-au ridicat o serie de acuzații împotriva unor companii mari, ca Siemens și NN, care se pare că au mituit și au corupt anumiți oficiali pentru a obține contracte de amploare. Uh, Vreau să vă întreb dacă s-a făcut vreo investigație de către comisie, ați ajuns la vreo concluzie în acest sens. S-au respectat regulile existente în aceste cazuri, în materie de achiziții publice. cred că, într-adevăr, trebuie să, să obținem un răspuns la aceste întrebări. Cine este vinovat? Aveți în vedere căutarea unui astfel de răspuns? Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Filip. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am 17 întrebări, două comentarii și trei generalizări, însă știu că nu am foarte mult timp la dispoziție, așa că am să mă, să mă limitez la o singură întrebare. Directiva privind cerințele de capital 4. Spuneați că piețele și politica merg mână în mână. Însă, această directivă scapă din vedere o serie de elemente care ar putea fi incluse totuși acolo și astfel s-ar economisi timp și ne-ar permite să ducem lucrurile mai departe. În primul rând, chestiunea acestui fond de stabilitate. Știm ce vrem să facem cu acest lucru și, într-adevăr, directiva, într-adevăr, este locul potrivit. În al doilea rând, Uh, un, un, un lucru care lipsește, și aici sunt de acord cu colegii mei britanici, e o premieră, dar cred că legiuitorii britanici au avut dreptate să sugereze o separare sau o delimitare între anumite, între anumite tipuri de bănci. Și această directivă probabil ar, ar putea fi cel mai bun loc în care ar putea face acest lucru. Uh, să, să imităm modelul uh, britanic. Sigur, um, Marea Britanie este e parte și ea din Europa, dar nu din zona euro. De asemenea, și uh, criteriile din umbră, ar trebui să facem și o serie de propuneri în acest, acest sens. Eventual să recurgem la regulile privind lichiditatea din uh, directiva de 4 și să avem o distinție între băncile care sunt reglementate și cele care eludează supervizarea, pe de altă parte, să, uh, să nu mai permitem aceste intersectări și să le tăiem uh, liniile de alimentare acestor bănci care eludează supervizarea. Și cred că această directivă ar putea face mai multe lucruri și ne-ar permite să, să câștigăm timp să creăm totul, să punem totul într-un singur cadru în loc să ne împărțim eforturile în pregătirea mai multor texte de lege. Euh, je voudrais juste d'une phrase compléter. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Barnier. Doar ca să completez răspunsul pe care l-am dat lui Silvi mai devreme. Am spus că un instrument poate fi util în eforturile noastre de evaluare și monitorizare, atât pentru dumneavoastră cât și pentru comisie. Și dată fiind evaluarea de impact cumulativă pe toate aceste texte, trebuie să o facem. Și poate că astfel vom afla mai multe. Dar, în tot cazul, putem spune că un astfel de instrument ne poate ajuta cu privire la felul în care redactăm un astfel de text. În ceea ce privește calibrarea, da, este foarte importantă în Europa și este de asemenea important felul în care ne situăm noi ceea ce facem noi în raport cu ceea ce fac americanii și chinezii. Pentru că trebuie să se creeze un cadru concurențial echitabil și trebuie să ne asigurăm că lucrăm umăr la umăr, în tandem. În ceea ce privește cele spuse vis-a-vis -vis de creștere și încrederea în piețe, cred că dacă piețele știu încotro ne îndreptăm și dacă sunt convinse că suntem hotărâți și că intenționăm să ne punem în aplicare planurile, atunci și dacă știu că lobby-ul nu mă va face să mă răzgândesc, deși îi ascult cu plăcere pe colegii mei lobbyiști, atunci toate aceste lucruri vor duce la o încredere sporită în piețe și la o credibilitate mai mare. Lucrăm acum în ceea ce privește măsurile de punere în aplicare și în ceea ce privește, de exemplu, transparența uh, sistemelor de contabilitate din achizițiile publice, este clar că aici avem o problemă de transparență și trebuie să o rezolvăm. Când am avut audierea am spus că trebuie să ținem cont de condițiile pentru IMM-uri și am avut un dialog cât se poate de interesant cu reprezentanții burselor europene. Acum, în ceea ce privește... Am discutat în special în ceea ce privește facilitarea accesului pe piață pentru IMM-uri, pentru că există, de exemplu, modele în Germania și în țările nordice care și-au dovedit valoarea. În ceea ce privește ipotecile, există un text de care ne ocupăm în speranța de a obține un cadru european stabil și Vicky s-a referit la un lucru care este cu siguranță foarte important în ceea ce privește CRD4 și care a făcut obiectul multor dezbateri și critici, și anume gradul de flexibilitate acordat unor state membre care se confruntă cu dificultăți specifice în domeniul locuințelor, bănci care oferă credite în scopul achiziționării de locuințe sau grupuri de bănci. Cred că lucrurile merg pe calea cea bună și cred că în textul din 20 iulie am inclus un grad suficient de mare de flexibilitate pentru a acoperi o gamă cât mai largă de cazuri care pot surveni pe piața locuințelor. Autoritățile pot fi și mai stricte în ceea ce privește condițiile de capital pentru a acoperi riscurile și, în al doilea rând, supraveghetorii trebuie să își continue munca la un nivel și mai ridicat pentru a acoperi riscurile tuturor instituțiilor sau grupurilor de instituții dintr-o anumită regiune sau dintr-un sector economic. Astfel încât folosindu-se de tamponul contraciclic, băncile să reușească să-și, să, se, să se ridice la înălțimea condițiilor impuse de noi. De aceea cred că cu toate aceste instrumente, Regatul Unit și alte state, precum Suedia, de exemplu, au posibilitatea de a introduce măsuri suplimentare în ceea ce privește condițiile de supraveghere și condițiile de capital. Am vorbit cu domnul Vickers despre această temă și acest lucru cu siguranță este posibil dacă Regatul Unit se decide eu nu doresc decât să mă asigur că noi vom fi în măsură să lucrăm asupra unui mandat din partea Consiliului și Regatul Unit trebuie să înțeleagă că vorbim aici despre o piață unică a serviciilor. Eu nu vorbeam despre Regatul Unit, dar eu vorbeam și despre Suedia, spune domnul comisar, vorbeam și despre alte țări. N-am nicio problemă. Regatul Unit este țara care a fost uh, cea mai insistentă în a ne spune că nu permiteam suficient de multă flexibilitate. De aceea am menționat Regatul Unit, dar bineînțeles și Suedia are această problemă. Și aș dori să răspund. La seule chose que je souhaite, c'est qu'on Am spus că, într-adevăr, poate că vom crește gradul de flexibilitate, dar eu nu sunt uh, unul care să stea deoparte și să vadă cum uh, se stabilesc 27 de seturi de reguli diferite. Eu vreau un singur set de reguli pentru piața internă. Există această dorință acum pentru o, Europa, pentru o piață unică în acest domeniu și va exista. Suedia, bineînțeles, poate decide să crească condițiile pentru supraveghere și supravegherea financiară în general. În ceea ce privește statele baltice, există o posibilitate și aici dacă intrăm în dialog cu ceilalți supraveghetori. Și cred că dacă intrăm în detalii, veți vedea că această posibilitate există în text. Acum aș dori să răspund lui Pascal. O să vedeți că Uh, nous, nous, moi j'ai rencontré M. Enria, le président de l'autorité européenne des banques. O să vedeți că în mod accelerat gradul de îndatorare va fi redus. Colegii mei care lucrează la, asupra acestor chestiuni poate că ar fi mai în măsură să răspundă la acestea pentru că Uh, ei sunt cei care au competențele în această materie. Pe măsură ce vom înainta în timp, vor exista supraveghetori naționali care vor supraveghea calitatea acestui proces în variile sectoare. Sunt lucruri pe care le studiem și pe care le discutăm în mod continuu, pentru că reprezintă într-adevăr o îngrijorare. Numai așa putem readuce credibilitate CDS-urilor. Emiterea de CDS-uri nu ține întotdeauna de instituțiile financiare care se supun condițiilor de capital. Bineînțeles, există un set de reguli de supraveghere pe care le-am stabilit și credeți-mă că am inițiat măsurile necesare, am avut o serie de inițiative și m-aș bucura foarte mult să cooperăm tocmai pe acest domeniu pentru a putea formula o legislație adecvată. Domnule Huntis, dumneavoastră vorbeați despre nerăbdarea dumneavoastră și ați menționat și criticile la adresa Comisiei. pe care le cunoaștem. Bineînțeles că puteți spune că ceea ce avem acum pe masă nu este suficient și că am putea să facem mult mai multe, x y Z. Și înțeleg nerăbdarea dumneavoastră, în sensul că poate nu avem noi ritmul potrivit. Dar asta este, unele lucruri durează, consultările durează. În ultimii doi ani, să știți că am făcut foarte multe consultări, ne-am consultat reciproc, i-am consultat pe actorii implicați, Există o serie întreagă de procese tehnice și juridice. În cadrul MIFID vorbim de 500-600 de pagini în care fiecare punct, virgulă și cratimă contează. Toți trebuie să fie consultați înainte de a face un pas. Trebuie să fim foarte meticuloși. Nu aș dori să repet ceea ce am spus, ci aș adăuga doar că dacă analizați textul pe care vi l-am prezentat Săptămâna trecută veți vedea că este un text de reglementare privind conflictele de interese, privind reducerea dependin, dependenței de agențiile de rating și vorbim despre o astfel o serie întreagă de mecanisme care vizează toate instituțiile financiare. Vorbim despre CRD 4, și toate aceste trimiteri sistematice la rating sunt importante. Dorim să scăpăm de abordarea pe care am avut-o până acum. Important este să nu existe niciun fel de conflict între statul membru vizat și serviciile comisiei și supraveghetori și vă pot asigura că odată ce raportul este publicat, toate standardele vor fi cunoscute, toate cele care se referă la ratingul pentru educație, de exemplu. Ați menționat UTA, uh, Asociația pentru Telecomunicații din Grecia. Am urmărit îndeaproape situația va exista legislație europeană și regulile cu privire la achizițiile publice vor fi respectate. Nu dorim să intrăm în detalii în ceea ce privește acest caz, pentru că este un caz tipic de privatizare greacă. Dacă doriți, o să vă dau un răspuns detaliat în scris, nu o să fac acum. Aj, eh, față Ați uh, avut întotdeauna idei originale, domnule Lambert. Îmi place abordarea dumneavoastră. Spuneați ceva despre acele sifis. Vorbim aici despre instituții transnaționale, instituții internaționale, de fapt, Trebuie să vedem cum stă treaba în alte locuri, cum stă treaba în alte părți din lume, în momentul în care avem anumite dispoziții. Avem Financial Stability Board, care trebuie să creeze condiții egale pentru toată lumea la nivel global. Cum se folosesc Statele Unite ale Americii de dispozițiile deja existente. Și dacă o fac, asta este o altă întrebare, vorbim despre Basel 2 sau Basel 3. De aceea aș spune că am nevoie de mai mult timp pentru a vă răspunde și pentru a intra în detalii în maniere de SIFIS. Dacă sau nu se va recomanda o capitalizare suplimentară, nu pot să vă spun și nu poate fi singura cale de urmat putem găsi alte soluții, putem reacționa altfel pentru a evita să cădem din nou în aceleași capcane, să ne regăsim din nou în aceleași situații. Și toate aceste elemente fac parte integrantă din soluția globală la rezolvarea crizei. Nu știu dacă vom reuși să găsim o astfel de soluție prin intermediul CRD 4. Acum aș dori să mă refer la restul de 4 Acea diviziune despre care vă vorbeam durează, ceea ce britanicii au hotărât de a face propuneri m-am uh, întâlnit cu ei și am dorit să știu dacă ceea ce fac ei este transferabil asupra sectorului bancar din Europa continentală. Și bineînțeles că sunt foarte atent la ceea ce fac americanii. La modul general pot să vă spun că sunt tot timpul cu ochii pe americani și că mă întâlnesc des cu ei și cu autoritățile de supraveghere din Statele Unite ale Americii. Vica Rule este de asemenea foarte importantă. Și vom avea ocazia în aceste zile sau în următoarele săptămâni să creăm un grup de studiu care se va ocupa la nivel înalt, un, care practic va viza tocmai această temă a structurilor bancare și a împărțirii riscurilor. Și sper că deja la începutul anului viitor vom avea concluziile acestui grup de lucru. În uh, aceste bănci uh, nu vor sta, sper, doar oameni care nu vor face decât să laude lucrările grupului, nu? Modelul băncii universale este unul pe care îl cunoaștem. Dar nu acestea sunt băncile care au generat criza în urmă cu trei ani, chiar dacă există probleme și aici. Dați-mi voie să vă reamintesc un lucru în acest context. Nu există niciun subiect tabu pentru mine. Ați văzut ce am făcut în cazul MIFID? Am impus interdicții fără să aștept să fiu, să mi se sugereze să fac acest lucru. Important este să ne formăm o opinie, să avem o poziție obiectivă și asta înseamnă că în acel grup vor fi oameni cu viziuni diferite. Cunosc oameni care se pricep foarte bine la modelul băncii universale și care sunt uh, în măsură să tragă învățămintele din situațiile pe care le-am avut. Cunosc astfel de reprezentanți și deja m-am întâlnit cu ei. Dacă colegul meu Filip are dreptul să mai pună o întrebare și eu vreau să mai pun o întrebare. Aș dori să spun foarte clar, domnule comisar, că ceea ce am spus eu vis-a-vis -vis de armonizare nu este o întrebare care vine din Regatul Unit, ci vine din partea fostului președinte al Băncii Centrale Europene și din partea domnului de la Rozier. Deci a sugera că această problemă vine doar din partea Regatului Unit și din partea Suediei nu este deloc corect. Nu vreau un răspuns, dar aș dori doar să corectez lucrurile, pentru că nu așa m-am exprimat. Nu, euh, nu. non, je connais les grandes voix que vous ex... Știu... Știu la ce vă referiți, domnul Trișe și domnul Larozier care au susținut inițiativa. Este un lucru încurajator. Banca Centrală Europeană cu care am conlucrat și experții Consiliului European pentru Riscul Sistemic au lucrat foarte mult întreaga vară și astfel textul din 20, de iul, din, din 20 iulie a fost conform textului de la Basel. Știu că au existat anumite contestări, însă experții Uh, Comisiei Europene au lucrat asupra acestui text împreună cu Consiliul pentru Risc, risc Sistemic. Analiza pe care am făcut-o textului ne arată că permite flexibilitatea necesară pentru a permite unor state să meargă mai departe în flexibilitate și în ceea ce uh, privește uh, Uniunea Europeană sunt uh, responsabil pentru punerea în aplicare a acestui regulament unic. În, în ceea ce privește shadow banking, bineînțeles că va trebui să impunem mai multe, mai multe reguli băncilor Uh, shadow banking-ul este marele meu șantier de lucru, însă nu vă pot spune prea multe acum când nu am luat încă deciziile necesare. Right, we've got uh, four more questions. That's uh, Liam. Mai avem patru întrebări, Liam, Diogo, Leonardo și Lisa. Vă rog foarte pe scurt pentru că domnul comisar trebuie să ne părăsească foarte, foarte curând de asemenea, după uh, schimbul de opinie pe care l-am avut între membrii noștri și domnul comisar, trebuie să spun că nu cred că Parlamentul trebuie să fie limitat în încercarea de a încorpora anumite idei proprii în aceste CID. S-a vorbit foarte mult despre aceste inițiative, ce facem cu CSP-urile, cum uh, reușim să reducem factorii de risc, o grămadă de chestiuni pe care cred că Parlamentul va reuși să le rezolve mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Sigur, trebuie să vă urmăm atunci când vorbiți despre o întoarcere la politic. Iar prin textul legislativ privind agențiile de rating, probabil o să ducem lucrurile în direcția pe care o doriți și dumneavoastră. Însă domnul Dominici se va referi la această chestiune mai pe larg. Eu mă refer mai, mai uh, precis la Basel 3 și de 4. Ca politicieni încercăm să anticipăm uh, mișcările de pe piață și să ne mișcăm din timp și rapid, însă se pare că economia europeană foarte curând s-ar putea confrunta cu o nouă recesiune. Și un prim efect al acestei recesiuni va fi deteriorarea solvenței băncilor. pentru că riscurile asociate cu datoria suverană vor crește. Deci, dacă băncile trebuie să respecte aceste reguli de solvență și aceste proporții de solvență se schimbă, atunci băncile trebuie să se recapitalizeze. Și într-o dată apar probleme de a îndeplini cerințele de capital. Spuneați că trebuie să ne ocupăm de problema dividendelor, dar când vorbim cu bancherii, o să ne spună că în cazul francez ei pot fi acestea pot fi suportate, dar dacă Italia, de exemplu, se confruntă cu rate ridicate, atunci multe dintre băncile noastre vor avea probleme. Oricum, sunt două soluții. În primul rând, să ne întoarcem spre piețele ca atare, însă, după cum știți, după cum ați văzut ieri, piețele sunt în scădere și va fi foarte greu să se obțină capital de acolo. Și a doua opțiune este să se facem ce am făcut în 2008, să recurgem la ajutor de stat Aici sunteți direct vizat, dumneavoastră sunteți comisarul care va autoriza sau nu această procedură. Deci care este poziția dumneavoastră? Îmi închipui că o să fiți rugați să, să exprimați în acest sens. Deci care este poziția dumneavoastră în această chestiune? Sunt, sunt chestiuni care se leagă de directiva CRD4 și de Basel 3. Mulțumesc foarte mult și mulțumim domnului comisar. Am câteva întrebări, însă aș vrea să încep prin a felicita pe domnul comisar Barnier pentru prezentarea absolut impresionantă pe care a făcut-o. Sunt propuneri care au fost votate, propuneri care au fost uh, redactate, care vor fi prezentate și aș dori încă o dată să-l felicit pentru inițiativa de care a dat dovadă în acest sens și pentru activitatea sa în calitate de comisar. Printre propunerile legislative pe care le-am auzit, se numără și o propunere meritorie referitor la agențiile de rating. Această propunere va îmbunătăți funcționarea piețelor, în opinia mea. Și aș avea o serie de întrebări tocmai din acest punct de vedere. În primul rând, ratingul obligatoriu pentru agenții. Consideră domnul comisar că în practică această obligativitate de a avea un rating stabilit de o agenție va împărți felile de piață între agențiile deja existente și va crește posibilitatea unor comportamente paralele, modele paralele de comportament. Ceea ce privește modele de finanțare pentru agențiile de rating. Aș vrea să cred, dacă domnul comisar consideră că ar fi o idee bună să schimbăm acest model de finanțare pentru agențiile de rating. Deci care este opinia noastră în acest sens? În al doilea rând s-au pus foarte multe întrebări în legătură cu procesul de auditare și foarte pe scurt, domnule comisar, aș vrea să-mi spuneți dacă propunerea care urmează să fie înaintată va continua linia pe care ne-am sprijinit-o în plenara din septembrie cu privire la un audit mixt. Și uh, cu interdicția firmelor de audit de a oferi alte tipuri de servicii acesta va avea sau nu un efect de reverberații pe piața actuală. Mulțumesc, doamnă președinte, spune următorul vorbitor. Eu am să mă limitez la chestiunea agențiilor de rating, pentru că sunt raportor pe această temă. Și este o chestiune foarte simplă, o întrebare foarte simplă. Domnule comisar, ce ar trebui să facem dacă ne gândim la evenimentele de săptămâna trecută? Da, aveți dreptate, politicienii, politica și politicile trebuie să fie realiste și să nu scape din vedere faptele concrete. Însă, în același timp, categoric măsuri de genul noului regulament sunt slăbite sau suferă o serie de dezechilibre în raport cu propunerea originală care a fost redactată de comisie. La comisie percepeți măsurile sugerate de Parlament ca o ocazie de îmbunătățire a situației. Noi am introdus uh, subiecte ca, de exemplu, suspendarea ratingului pentru țările aflate în dificultate, însă a fost și o altă propunere în același timp referitoare la fuziuni și achiziții din partea agențiilor de rating. Deci considerați că dacă această legislație care trece prin Parlament va permite să revenim la aceste două puncte, dacă da, atunci trebuie să ne gândim în Parlament să propunem schimbări semnificative la directiva în forma ei actuală, pentru că aceste dispoziții conțin aspecte individuale deosebit de importante, însă impresia mea este că în cazul actual încă nu este foarte clar ce model avem în vedere. De exemplu, dacă această, acest regulament ar fi fost pus în aplicare, atunci am fi putut evita erorile, să le spunem erori, erorile de genul comise de Standard and Poor's în cazul Franței. Deci dacă avem această posibilitate și deschidere în anumite direcții, cum ar fi atunci când e vorba de conflict de interese, datorie suverană, revizuirea standardelor existente, care probabil au dus la o încredere nejustificată sau la sprijinirea nejustificată pe verdictele acestor agenții. Să ne duce și la întrebarea generală privind agențiile europene de rating. Aceasta pare să fi fost scăpat din vedere. Îmi dau seama, doamnă președinte, că vorbesc cam mult, dar sunt raportor. Mai dați-mi un minut. De regulă vorbesc foarte pe scurt. Dar... Probabil nu, nu sunteți de aceeași părere, dar măcar de data asta mai dați-mi un pic, un pic de timp. Aș dori să vă reamintesc raportul întocmit domnul Klimt, colegul nostru, menționa că aceste agenții de rating sunt un aspect deosebit de important, dar nou regulament nu se menționează niciun studiu de fezabilitate. De exemplu, știm că la comisie de specialiști în, în acest domeniu. Eh, era vorba de un timp general pe care îl mai avem, nu era vorba de cât vorbești tu, Leonardo. Lisa, mulțumesc Sharon și mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru că ați venit eh, încă o dată în fața comisiei noastre. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că timpul pe care l-au politicienii e mai lung decât cel pe care l-au la dispoziție piețele. E adevărat, însă consider că în anumite cazuri, cel puțin, lipsa de hotărâre a oferit piețelor, lipsa noastră de hotărâre a oferit piețelor posibilitatea de a-și uh, dezvălui propriile slăbiciuni în ultimă instanță. Mă refer aici la datoria suverană și la problemele cu care se confruntă băncile. Cred că anumite țări și anumite acționari domnul comisar trebuie să plece. Da, bine, dacă e nevoie mai luăm o întrebare, dar haideți să lăsăm pe Lisa să termine. Po pot să continui? E o problemă aici. E o problemă care ține de priorități politice. Dacă ne uităm la datoria suverană a țărilor sau la chestiuni care țin de sistemul bancar, vedem că se creează un cerc vicios. Chiar și acele țări care intră în programul Troicii au bănci care se recapitalizează și sunt țări a căror datorie internă crește și care se confruntă deja cu probleme serioase. Sunt în programul Troicii, dar refinanțarea băncilor este foarte dificilă pentru ele, însă băncile, de fapt, s-au pomenit cu ratingul redus pentru că aveau datorii funcționând la același timp o țară cu probleme. Aceste bănci au trebuit să accepte ratingul pieței pentru gradul lor de îndatorare, iar nivelurile de recapitalizare care le-au fost impuse sunt mai mari decât ar fi fost normal și au la, la dispoziție mai puțin timp. Altele au mai mult timp și uh, această diferență decurge din prezumția că aceste bănci sunt expuse unui risc mai mare. Deci un cerc vicios care subminează complet regulile concurenței libere. legislația privind administrația bancară în context de criză, demersul care ar trebui să fie finanțată de bănci prin cerințele de capital. Și când e vorba de datoria suverană, ezităm atunci când e vorba de emiterea de eurobonduri de către Banca Centrală Europeană. Deci piețele rămân expuse la aceste ratinguri și se creează un alt cerc vicios. Deci e nevoie de o decizie pentru sectorul financiar din Europa, însă trebuie să ne asigurăm că deciziile politice pot rezolva aceste chestiuni care țin de datoria suverană. Trebuie să evităm repetarea acestei situații periculoase care ar putea să explodeze în orice moment și aș vrea să știu ce părere aveți în acest sens. Frage. Nu mai avem mult timp. Cert este că mai avem câteva puncte deschise și doamna președinte o știe, dar eu am altă întrebare. Obligațiunile de stat sunt evaluate în Basel 3 ca având un factor de risc zero. Întrebarea este dacă credeți dumneavoastră că în cadrul legislativ se poate ajunge la o altă evaluare a acestora, către una moderată. În al doilea rând, aș dori să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, chiar dacă nu sunt 100% de acord cu toate părțile propunerii dumneavoastră. Este clar că nu aveți doar curaj, ci și determinare și de aceea meritați sprijinul nostru de plin. Pardonnez-moi de, de répondre euh, télégraphiquement, mais je vous... Îmi pare rău că trebuie să răspund telegrafic. Aș dori să mulțumesc prin a să încep prin a le mulțumi tuturor uh, intervenienților pentru încurajări. După cum spuneam mai devreme, am încercat să respectăm îndeaproape spiritul recomandărilor de la Basel în momentul în care le-am transpus în de 4. Dar n-am terminat cu Basel, în special în ceea ce privește lichiditățile și trecerea timpului probabil că ne va ajuta să luăm deciziile de care are nevoie economia europeană, în special în ceea ce privește datoriile suverane și împrumuturile publice. Trebuie să ținem cont de aceste elemente în lucrările noastre, trebuie să fim pragmatici, iar comitetul de la bază lucrează pe marginea acestora. Există o legătură între, între ceea ce spuneau cei doi intervenienți la începutul prezentării mele încercam să fac un rezumat a ceea ce facem noi, inclusiv în ceea ce facem în sectorul bancar, și încercam să vă ofer o imagine de ansamblu. Să vă explic care este abordarea globală aleasă de șefii de stat împreună cu Comisia Europeană în 27 octombrie, pentru că am reușit să identificăm prioritățile uh, în termeni politici și economici și prima prioritate, dincolo de problema Greciei, este datoria suverană a celorlalte state. Acum, ne trebuie, acum mai trebuie să ne și organizăm. Dar, după cum s-a spus, această chestiune este strâns legată cu tot ceea ce se întâmplă pe piețele afectate de datoriile suverane. Și de aceea, împreună cu colegii mei, Oli Rein și Joaquin Almunia și cu toți ceilalți colegi, de fapt, încercăm să obținem o implementare paralelă a tuturor deciziilor din 27 octombrie, nu doar a uneia, privind recapitalizarea, recapitalizarea băncilor, de exemplu. Dacă dorim să obținem un grad mare de robustețe, asta trebuie să facem Deci, fondurile de stabilitate sunt prioritățile noastre. Important este să avem un sistem coordonat pentru garantarea pe termen mediu și lung de către bănci. Apoi, bineînțeles, toate aceste chestiuni sunt interconectate și lucrăm pe marginea lor împreună cu miniștrii de finanțe din statele membre. Această abordare globală are în centrul ei Banca Centrală Europeană. De la începutul crizei, Banca Centrală Europeană întotdeauna și-a jucat rolul și a avut rolul ei și cu siguranță că își va juca rolul și în continuare în conformitate cu statutul ei. Revenind acum la bănci, vă pot spune că această chestiune a capitalizării este una și este de esență lucrurilor, dar mai avem și alte instrumente, precum supravegherea internă, externă, avem mecanisme de supraveghere și de soluționare a crizelor. Toate aceste măsuri trebuie să fie puse în practică în sectorul bancar. Domnul Faio S-a referit la agențiile de rating și domnul Dominisi. Dați-mi voie să vă pun eu o întrebare. Am avut acest incident cu Standard Poor în legătură cu Franța. Cred că trebuie să ne interesăm exact, să vedem ce s-a întâmplat acolo dar cert este că setul de instrumente pe care îl avem uh, la nivelul agențiilor de rating este unul pe care îl avem știind că agențiile de rating sunt utile și că ar trebui să-și facă rolul. Bineînțeles, uh, cu toții am făcut uh, greșeli și agențiile de rating au făcut greșeli și cred că și-au recunoscut greșelile și în consecință au început un program de reformă. Au fost uh, oferite cifre fără explicații câteodată, care nu au făcut decât să agraveze instabilitatea. Și ceea ce îmi doresc eu este să ne asigurăm că avem ratinguri transparente și explicabile. Și practic asta facem noi. Deci, domnule Dominici, dacă reușim să avem acest set de instrumente, nu vom mai fi la fel de dependenți, vom elimina conflictele de interese, vom crește gradul de transparență, vom avea o rigurozitate mai mare în materie de datorii publice, vom avea o mai mare transparență în materia publicării rapoartelor și apoi să nu uităm că există și răspunderea civilă. În momentul în care există o eroare care se perpetuează, atunci trebuie să existe și o sancțiune. Multe dintre slăbiciunile din trecut nu vor mai putea avea loc în, noua, în noul cadru legislativ. Propunerea Comisiei este cum este, cred că este foarte riguroasă și foarte ambițioasă, dar bineînțeles că poate fi ameliorată. Am introdus rot plătirea obligatorie. Apoi v-ați referit la finanțarea agențiilor de rating. Noi nu avem un ministru al economiei și nici n-aș, nici n-aș favoriza un astfel de lucru, chiar dacă toate piețele financiare ar trebui să fie acoperite de același cadru legislativ care până acum, din păcate, a fost insuficient. Dar nu vom impune un anumit model de plăți Cred că toate modelele au avantaje și dezavantaje, dar ceea ce este important pentru mine este să avem reguli clare pentru toată lumea. Reguli care să fie respectate și reguli care să ducă la o transparență deplină a modelului utilizat și a plăților făcute. Asta cred eu că este important. În materie, în materie de auditare ne continuăm eforturile Am făcut o propunere împreună cu ambițioasa mea echipă. Am supus această propunere serviciilor comisiei într-un sistem colegial, după care, ce văd, regăsesc această propunere în presă. M-a surprins, într-o oarecare măsură, acest lucru. dar nu putem crede că un text care a fost publicat ca urmare a unei scurgeri de informații este un text definitiv. Noi lucrăm într-o, într-un colegiu, după cum am spus. Câteodată colegii mei mă conving cu argumente bune pe mine, alteori eu îi conving pe ei cu argumente bune. Ideea este să ne ascultăm, să vorbim și să respectăm regulile jocului. Dar și eu trebuie să-i ascult pe ei. Dacă unii dintre ei au rezerve, dacă au critici de făcut, dacă au comentarii, trebuie să-i ascult. Deci, în mod evident, textele care rezultă în urma colegiului diferă de cele care sunt uh, în presă ca urmare a unei scurgeri de informații. Lui Sharon Bowles pot să-i spun că am o serie întreagă de exemple bune pe care pot să-i le dau cu privire la texte consolidate ale Comisiei, care au fost îmbunătățite. De exemplu, în materie de audit. G20 dorește ca noi să reglementăm acest domeniu, să avem o transparență sporită, pentru că avem nevoie de audit. Avem nevoie de instituții care să facă acest lucru. Avem nevoie de o diversificare mai mare de exemplu, de exemplu, dacă este o idee care vizează anumite țări, nu știu dacă până la urmă această idee va fi pusă în practică, dar cert este că va fi discutată. Și nu pot decât să vă rog să lăsați comisia să-și facă treaba în acest format de colegiu. Asta e tot ce vă pot spune răspunzând la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că mi-a spus întrebări, că m-ați provocat și că m-ați și încurajat. Mulțumesc foarte mult! Okay, thank you very much, Commissioner. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Domnul comisar dorea să plece la ora 4 și jumătate, de aceea v-am grăbit puțin, însă am putut să primim răspunsuri la toate întrebările în final. Vă mulțumesc pentru înțelegere și am terminat pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc!